Mulțumesc, uh, Inge. Din punctul meu de vedere, avizul este excelent. Nu am uh, multe lucruri de adăugat. Am însă câteva întrebări. În primul și în primul rând, uh, în uh, aliniatul 10 al avizului, bineînțeles, facem uh, apel către Comisie pentru crearea unui plan de acțiune. Dar se vorbește aici despre noi uh, măsuri pentru conștientizarea problemei, etc. Vreau să te întreb care sunt așteptările pe care le avem de la acest plan de acțiune. Nu ar trebui să menționăm în clar care sunt măsurile la care ne gândim? Există idei în acest sens sau nu? Și după aceea, țigările acestea albe, ieftine, uh, reprezintă o temă specială și cred că avizul ar avea de câștigat dacă am fi mai concreți la aliniatul 13 mă întreb dacă nu ar trebui să facem apel și la statele membre, nu doar la Comisia Europeană. Să spunem acolo Comisia Europeană și statele membre. Cam astea au fost uh, remarcele mele la acest plan de acțiune. Mi se pare că ar trebui să fim mai concreți în uh, formulări. Eu también estoy... Ines, mulțumesc. Și eu sunt uh, în principal de acord cu propunerea ta, pentru că aceasta reflectă, practic, uh, votul pe care l-am avut uh, în legătură cu rezoluția pe această temă. Era vorba de raportul prezentat de comisie în legătură cu rezultatele celor 10 ani ale acordului cu Philip Morris. Însă aș avea o întrebare. Bineînțeles, pot să înțeleg motivele, însă aș vrea să știu dacă Comisia are un reprezentant care să clarifice următorul lucru. La punctul 6 se vorbește aici despre faptul că directiva pentru produsele din tutun menționează în afară de laborator și nevoia de a avea un sistem de uh, track and trace, de un sistem de monitorizare la nivel european. Uh, și uh, abordarea pe care o faci, uh, pe care spuneam că o pot uh, înțelege, este următoarea. Faptul că un sistem unic, exclusivist, ar însemna să avem un standard deschis, integrând sistemele existente, printre care și cele mai eficiente. Așa că aș vrea să întreb Comisia dacă consideră că aceasta este într-adevăr o alternativă, pentru că noi considerăm că există interes din partea companiilor pentru a-și menține propriile sisteme și e adevărat că în acești 10 ani am învățat foarte multe lucruri, deci ar fi bine să știm dacă Comisia s-a gândit la posibilitatea de a avea uh, o astfel de formulă în care să se țină cont, să se integreze aceste sisteme, dacă ele sunt eficiente, bineînțeles, și dacă ele respectă cadrul directivei. Să înțelegem cum s-ar putea face acest lucru. Da Domnul Röbling de la Olaf ne-ar putea oferi mai multe detalii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ar plăcea să vă <laughs> ofer clarificări, dar cred că domnul Vokovski de la DG Sante este mai abilitat să vă ofere astfel de, de informații, deoarece DG Sanco este până la urmă responsabilă de acest uh, protocol. Bună ziua! Munca de punere în aplicare Uh, în curs. Câteva detalii despre aceasta. Articolul 15 al uh, Convenției Cadru prevede un sistem de localizare și urmărire independent. O, o bază de date uh, independente legată de acest sistem. Subaliniatele 11 și 12, de la articolul 15, se vorbește despre actele delegate care trebuie să fie adoptate de către comisie. Aceste acte delegate vor acoperi uh, elementele esențiale ale sistemului. Deci noi nu, nu creăm sistemul practic, ci pur și simplu spunem care sunt cerințele sine qua non care trebuie să fie incluse în sistemele puse în aplicare. De asemenea, se vorbește aici despre punerea în aplicare a articolului 8 al Convenției Cadru. Articolul 8 uh, spune cât se poate de clar că statele care ratifică acest protocol, această convenție cadru, trebuie să creeze un sistem de localizare și urmărire independent de industria produselor din tutun. Deci asta se cere în momentul de față, noi lucrăm la actele delegate care vor apărea cândva, sperăm, în 2017, dar, bineînțeles că facem tot ce ne stă în putință pentru a pune în aplicare toate literele protocolului care se referă la acest sistem de localizare și urmărire, track and tra- uh, tracking and tracing. Și, bineînțeles, uh, uh, toate specifica- uh, specificațiile noastre nu se referă practic la condiții care ar bloca sistemul în mâinile unui singur uh, furnizor de soluții informatice și iată vin în întâmpinarea sistemului acestuia deschis pe care îl solicitați dumneavoastră. Deci noi nu vrem să creăm un monopol din punctul acesta de vedere, dar până la urmă controlul acestui sistem trebuie să rămână la nivelul părților contractante. Mulțumesc! Mulțumesc. Avem uh, de-a face, iată, cu o problematică esențială pentru Uniunea Europeană. Se vorbește despre standarde de localizare și urmărire, dar bineînțeles că în acest context nu putem să uităm de problema costurilor. Dacă tot ne dorim standarde mondiale, trebuie să vedem uh, care anume sau cum anume vor fi uh, furnizate serviciile necesare pentru crearea unui asemenea sistem și trebuie să vedem cum anume putem integra în acest nou sistem de localizare și urmărire toate sistemele deja existente. Se poartă uh, discuții în uh, cadrul mai multor com comisii ale Parlamentului European. Știu de asemenea că Comisia Europeană poartă de asemenea discuții tehnice pe tema aceasta și aștept cu nerăbdare rezultatul acestor discuții. Revin acum însă la întrebarea întrebare adresată de domnul De Jong. Uh, puneați o întrebare legată de aceste țigări albe ieftine și uh, cum anume am putea limita comerțul cu acestora. Și tocmai de aceea, iată, uh, da, tema este una importantă și o adresez reprezentanților Comisiei Europene. Suntem conștienți de faptul că țările producătoare de astfel de țigări cu siguranță nu vor ratifica Convenția Cadru și protocolul. Deci problemele noastre vor rămâne aceleași chiar după ratificarea protocolului. Vă întreb ce anume putem să facem. Același lucru se, se întâmplă și cu uh, tutunul uh, brut, uh, același lucru se întâmplă și cu filtrele, uh, hârtiuțele, etc. Uh, ne dăm seama că, până la urmă, problema ar putea persista, pentru că, cu siguranță, statele nu vor ratifica protocolul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, țigările albe ieftine sunt foarte importante pentru noi uh, de câțiva ani în, uh, încoace. În, în strategia Comisiei Europene mențion, din 2013 menționăm acest subiect uh, în contextul do- doleanței noastre de Uh, combatere a contrabandei cu țigări. Și în acest uh, context al combaterii contrabandei, bineînțeles, ne concentrăm pe diferitele um, etape ale producției. producției. Uh, țigările albe reprezintă o mare problemă, problemă complexă pentru noi, Asta cu atât mai mult cu cât problema, iată, vine din afara Uniunii Europene. Comisia va prezenta un raport de punere în aplicare în cursul anului acesta cu privire la maniera în care am reușit să punem în aplicare strategia din 2013. În acest raport uh, ne vom concentra, bineînțeles, pe mm, succesul pe care l-am avut sau nu în uh, activitățile noastre de combatere a comerțului cu țigări albe. Lucrăm la acest raport în momentul de față și suntem încântați de faptul că, iată, și Parlamentul European se concentrează pe același subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, nu mai există alte intervenții. Uh, termenul uh, limită de depunere a amendamentelor este 25 aprilie și după aceea pe, în uh, mai vom vota avizul și, bineînțeles, amendamentele în comisia noastră. Mulțumesc! Fiu. Și ajungem astfel la punctul 4 de pe ordinea de zi a colegului Marco Vali în ceea ce privește activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare între 2007 și 2014. Domnule Vali, aveți cuvântul să ne prezentați proiectul de aviz, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Un subiect foarte important e acesta pe care îl discutăm acum în comisia noastră, are de-a face cu dimensiunea socială, șomajul, etc. și tot ce ține de acest fond. Există probleme la fel de mari ca înainte. Pe timpul acestui redactări avizului mă doream m-am întrebat dacă acest fond pentru ajustare la globalizare și-a atins obiectivele. Nu am avut o perspectivă foarte clară pentru că nu vedeam dacă într-adevăr, cum arată aceste obiective. Într-adevăr, există niște obiective în ceea ce privește angajatorii, serviciile publice, private, sunt conținute aici, însă nu se face o divizare foarte bună între fondul de ajustare la globalizare, fondurile sociale, alte fonduri sociale. Uh, care există. Statele membre au spus că în ceea ce privește utilizarea, în ceea ce privește formare, învățare, dar și în ceea ce privește învățarea autonomă și așa mai departe, există astfel de elemente. Și apoi e foarte importantă și rata de reinserare, vorbim de undeva de 50% s-ar putea ajunge la aceleași obiective și prin alte tipuri de fonduri, fonduri naționale. Uh, dar acest fond se folosește foarte mult alături de alte măsuri sociale luate sub fonduri naționale. În ceea ce privește valoarea rezultatelor a fost foarte dificil, e dificil de făcut aceasta. La fel s-a întâmplat și în cazul altor fonduri, fonduri structurale care concurează cu programe naționale. De aceea este foarte dificil evaluată eficacitatea acestor programe. Unele state membre au au uh, hotărât să se folosească de fondul social în loc de acest fond de globalizare, pentru că rata de finanțare este mai mare în cazul acelui fond și altfel de posibilități există și apoi mai trebuie să se țină cont și de condițiile restrictive care există. Apoi cerile care au fost făcute în ceea ce privește FEG, acestea toate au fost uh, luate în considerare de Comisia Europeană. Însă trebuie să ne întrebăm ce fel de procedură a folosit în acest caz Comisia Europeană. Există cazuri care nu au fost prevăzute, dar ele totuși există. Oare nu e nevoie de o planificare mai bună pe viitor? E nevoie de informații mai specifice și în ceea ce privește fonduri cu cofinanțare. Bineînțeles, trebuie să fie respectate criteriile și așa mai departe. Și trebuie să se țină cont și de aceste limite foarte stricte pe care le are Fondul European de Ajustare la Globalizare. Pentru că din 2013 pentru un program e nevoie de 41 de săptămâni până intră un program în funcțiune. E un timp foarte lung. Ar trebui să existe niște soluții mai rapide și mai facile. Toți cei care au fost loviți de criză trebuie să aibă posibilitatea să acceseze acest fond. De exemplu, întreprinderile care au fost uh, atinse de criză și care nu pot acum să ajungă la fondurile din acest fond FEG. Trebuie să încercăm să, exist, să facem astfel încât să există o acoperire mult mai largă, astfel încât nimeni să nu fie lăsat la o parte. Apoi, în aviz, mai spun că în raport Comisia trebuie să dea informații specifice pe sectoare, unde angajatorii au um, o nevoie mai mare de a-și acoperi locurile libere pe care le au și trebuie ca forța de muncă să fie concentrată unde există șanse mai mari pe piață și o intrare mai facilă pe piață și e nevoie, în ceea ce privește calificările, să existe șanse adevărate pentru reinserare pe piața de muncă. Și mai am încă un punct în avizul meu, un punct foarte important pentru mine, dar care nu ține neapărat de comisia noastră, dar voi face un amendament în acest sens. Vorbim despre acest fond european de ajustare la globalizare și trebuie să ne gândim la companiile europene care trebuie să facă fază globalizării, să facă față concurenței neloiale din, din afara Uniunii Europene. Da, dar există și multe companii care au intrat în criză din cauza producției și cred că comisia ar trebui să cerceteze și acest aspect câți uh, lucrători au rămas șomeri și asta pentru că compania lor a simulat doar o criză. Cred că și în aceste cazuri comisia ar trebui să prezinte un fel de text astfel încât și întreprinderile să fie constrânse să aducă dovezi, să aducă dovezi despre cum au procedat în ceea ce privește lucrătorii lor. În ceea ce privește termenul 7 aprilie, termenul pentru amendamente și îi rog pe colegi să înmâneze amendamente. Vă mulțumim. Domnul Ștehovski are cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc pentru acest aviz. Am discutat de mai multe ori și în Comisia de la Bugete despre acest subiect. Trebuie să fie foarte clare următoarele. Ce ne așteptăm de la acest Fond European de Ajustare la Globalizare? Aceasta e chestiunea cea mai importantă pentru Parlamentul European. Și în această perioadă electorală încă nu e foarte clar. Nu e clar nici ce fel de condiții intră în funcțiune aici. Ce ne spunea domnul raportor, punctele atinse, ne vorbea de fapt despre niște parametri care există în ceea ce privește finanțarea sub acest fond. Nu ne dorim ca din uh, două fonduri să se pună la dispoziție mijloacele financiare. Trebuie să ne gândim dacă acest instrument e într-adevăr eficient. Eu cred că nu. La început se spunea că condițiile pentru finanțare sunt următoarele. Trebuie o companie, doar pentru companiile care trebuie să concedeze peste 1000 de lucrători. Acum s-a scăzut la 400, apoi sunt activități uh, enumerate acolo pentru ce fel de activități e valabil acest punct sau nu. Cred că nu e corect și cred că ar trebui să avem o discuție mult mai pe larg pe aceste probleme, pentru că cred că e exact ce ne interesează pe noi în comisia noastră. Vă mulțumesc. Doamna Ayala Sender. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului Vali pentru avizul său, care este foarte interesant și vreau să vă asigur că sunt de acord cu multe din comentariile pe care le-ați făcut, însă aș vrea să adaug aici un element pe care putem să-l adăugăm fie prin uh, amendament, de exemplu. E vorba aici de faptul că de mai multe ori s-a întâmplat, în special pentru anumite sectoare de activitate, ca în momentul în care există sectoare de activitate cu mulți uh, independenți, deci independenți de adevărate la persoane care au uh, uh, pus la bătaie capitalul său propriu, deci persoane care sunt uh, în același timp lucrător și independent, Comisia a acceptat faptul că în cazul restructurării pentru acest colectiv, în cazul Spaniei ar fi vorba de lucrătorii din uh, sectorul serviciilor de taximetriei, uh, unde există condiții de lucru destul de uh, precare. Deci, în aceste situații, Comisia a recunoscut că nu știe cum poate fi aplicat acest fond uh, pentru că sectorul serviciilor de taximetrie tocmai a fost uh, unul din sectoarele afectate la nivel global și deci Comisia nu știa în ce mod poate să țină cont și de lucrătorii independenți. Deci, ar fi aici un aspect în legătură cu care ar trebui să clarificăm lucrurile cu Comisia pentru a vedea cum îi putem include. Un al doilea element la care s-a referit oarecum și domnul Vali, nu știu dacă Comisia ne poate uh, vorbi un pic despre efectul pervers pe care îl are acest fond, pentru că e clar că trebuie să ajutăm atunci când uh, se face procesul de restructurare, dar în unele cazuri există companii care uh, preconizează deja faptul că aceste fonduri există și, deci, uh, unele cazuri Uh, profită de această situație pentru a face restructurările necesare cu ajutorul acestui fond. Deci, uh, poate că uh, restructurarea n-ar trebui să fie atât, atât de brutală, n-ar trebui să fie dați afară atâția oameni, să facem ceva pentru a evita faptul că simpla existență acestui fond de ajustare să facă anumite companii să caute măsurile fiscale cele mai rapide și mai ușoare uh, și să dea afară mulți oameni și să rămânem practic cu consecințele negative ale aplicării acestui fond, deci deplasarea lucrătorilor, de exemplu. Cred că ar trebui ca toate aceste elemente să fie prevăzute și să se țină cont și de timpul necesar pentru gestionarea fondului pentru ca el să fie mai eficient. Mulțumesc. Colegii Savama. Domnul Savama. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și îmi cer scuze că am dispărut așa brusc din cameră, pentru că am avut un accident cu cafeaua. Dar pentru că vorbim despre acest fond la globalizare, aș vrea să adaug următoarele. Cred că raportorul face o muncă destul de bună aici. Însă e nevoie de mai multă critică în ceea ce privește următoarele și anume cum, acest fond, cum banii sub acest fond european de ajustare, fondurile de sub el, cum sunt puși banii în funcțiune. Și anume performanța acestor fonduri. Nu s-a ținut destul cont de performanța lor și cred că și în acest raport ar putea să, în acest aviz am putea să ne concentrăm mai mult pe acest aspect. E clar că acesta este aspectul cel mai problematic al banilor despre care vorbim aici. De multe ori s-a spus că și fondul social poate să acopere aceste nevoi, într-adevăr. Sunt de acord, ar putea. Dar apoi trebuie să ne întrebăm care e plus valoarea pe care o aduce acest fond. De ce trebuie el să existe, FEG-ul? Și cred că răspunsul îl putem avea doar dacă avem o privire mai critică în ceea ce privește utilizarea acestor bani. Și bineînțeles aici intervin mem statele membre, pentru că ele raportează utilizarea fondurilor într-un mod foarte, foarte diferit nu există destule similarități în modalitățile de raportare. De aceea eu cred că ar trebui să avem o abordare mult mai critică în ceea ce privește Fondul European de Ajustare ca atare. Pentru că până acum nu s-a folosit la capacitate maximă. Vă mulțumesc! Domnul Bolman. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, spune domnul Von, în primul rând îi mulțumesc raportului pentru acest raport. Fondul European de Ajustare la Globalizare cred că este un instrument important la nivelul Uniunii Europene. Din păcate, nu toate statele membre profită de pe urma acestuia. De exemplu, știm că Regatul Unit nu a cerut niciodată bani sub acest fond, deși în trecut am avut multe cazuri în care ar fost nevoie, de exemplu, în industria siderurgică unde au existat foarte multe disponibilizări, dar uh, guvernul din Regatul Unic refuză să apeleze la acest fond și trebuie să le reamintim că acești bani sunt disponibili și că trebuie să facă apel la ei, așa cum fac și alte state membre. Și cred că e un instrument foarte bun, un instrument care poate fi folosit. Însă sunt de acord și cu faptul că, da, ca alte fonduri, atunci când le analizăm, nu pot să existe aceleași regulamente pentru finanțare pentru totdeauna. Totul poate să fie îmbunătățit, felul în care sunt utilizate fondurile poate să fie îmbunătățit. Așa că trebuie să fim foarte atenți la criterii și banii să ajungă la persoanele potrivite la timpul potrivit. Trebuie ca banii să ajungă la ce aflați la nevoie cât de repede posibil și nu așa au stat lucrurile mereu în trecut. Dar eu cred că e un instrument foarte important și cred că toate statele membre, când e posibil, ar trebui să uh, apeleze la el și consider că trebuie revăzute regulile. Vă mulțumim, da, lecție învățată. Acest fond european de globalizare e întotdeauna criticat și acum, din partea Comisiei Europene, avem pe doamna Șucova Tuceva. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dorim să atragem atenția asupra punerii în aplicare a acestui fond. Aș începe prin a spune că Fondul European de Ajustare la Globalizare e un răspuns de urgență sub instrumentele de solidaritate. Acesta este gestionat diferit față de alte fonduri structurale. Este, are o abordare mult mai flexibilă fa- față de Fondul European uh, Social, pentru că s-a făcut trimitere și la acesta. Există acțiuni și activități care pot fi sprijinite prin intermediul Fondului Social um, European, Uh, și alegerea statelor membre între cele două fonduri e în totalitate la latitudinea lor, între Fondul Social și FEG. Uh, Fondul social de, este bazat pe PIB-ul per capita, angajare și așa mai departe. Așa că pentru unele state membre înseamnă o limitare a alocărilor sub fondul social. Fondul European de Globalizare e un instrument deschis pentru toată lumea, cum ne spunea și domnul Von, și statele membre trebuie să ceară să îl folosească. Apoi, momentul depunerii cererii pentru accesarea fondurilor Fondului European de Ajustare pentru ajutarea disponibilizațiilor. Acesta începe atunci când sunt anunțate aceste disponibilități, adică cât timp acești oameni încă mai lucrează pentru patronul care urmează să îi dea afară. Încă de pe atunci se pot pune în aplicare anumite măsuri. Fondul European de Ajustare la Globalizare e 60% cofinanțare. În unele regiuni nu e mult mai avantajos decât Fondul Social European pentru state mai dezvoltate, regiuni mai dezvoltate, cofinanțarea din Fondul Social de Dezvoltare e de 50%, pentru altele e de 75%. Fondul de globalizare vine cu prefinanțarea. Plătim 100% din contribuție într-o singură rată și apoi măsurile sunt puse în aplicare în 2 ani după încheierea, după încheierea proiectului. Trebuie să primim un raport final câți oameni au beneficiat de pe urma banilor, care e rata succesului, care e durabilitatea acestui tip de intervenție și ce sume au fost cheltuite exact. Această procedură de, abro- de, uh, de aprobare foarte îndelungă a fost și a uh, menționat 41 de săptămâni pentru implementarea regulamentului 2013-2017. Vreau să vă spun că aceas, aceste 41 de săptămâni sunt o medie. Mai există cazuri în care deciziile au fost luate mult mai repede, dar avem și cazuri în care deciziile au fost luate mult, într-un timp mult mai lung. Apoi, pentru noul regulament 3, uh, 1309, avem un, uh, o limită de timp de 28 de săptămâni. Pentru, apoi, Parlamentul, Comisia și Consiliul Consiliul, toate cele trei instituțiile trebuie să ajungă la o înțelegere în ceea ce privește punerea în aplicare. Apoi s au menționat, menționat și cererile care nu sunt aprobate. De fapt, există doar o singură astfel de cerere pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, o cerere respinsă, însă în acord cu statele membre, care au spus că această cerere nu e legată direct de globalizare sau de criză și de aceea nu se poate justifica apelarea la FEG. E greu de stabilit niște obiective calitative încă de la început pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. Și asta pentru că nu sunt planific, planificate restructurările, restructurările masive, însă statele membre, atunci când fac o cerere, ele sunt cele care, conform articolului întâi din regulament, trebuie să se asigure că există un număr cât mai mare de beneficiari care există și care își vor găsi un loc de muncă durabil cât mai repede posibil. Pe acest aspect ne ghidăm. Și acum trebuie să facem un raport tot la 2 ani, conform articolul 19, în Parlament și în Consiliu, în ceea ce privește durabilitatea locurilor de muncă sprijinite prin intermediul FEG. Cred că trebuie să mai uh, menționăm legat de sugestiile făcute în aviz și următoarele. Uh, ne-am angajat deja să publicăm pe, pe pagina de internet FEG toate documentele UE care sunt legate de fiecare caz sub FEG, însă mai există alte documente cum ar fi cererea și raportul final care sunt în proprietatea statelor membre. Așa că noi invităm statele membre să dea dovadă de transparență și să publice și asemenea informații. Până acum știm doar despre un stat membru care a acționat așa și credem că o creștere a transparenței informației ar ajuta multe alte state membre astfel încât să se folosească de acest fond pentru nevoile lor. Cred că mă voi putea opri aici și vă asigur că Comisia e foarte atentă la, în ceea ce privește punerea în aplicare a sprijinului oferit prin intermediul Fondului European de Ajustare la Globalizare. Nu ne dorim să existe duplicări. Fondul Social European e puțin diferit, are o direcție diferită, iar Fondul European de Ajustare la Globalizare ține cont de efectele expost ale crizei, în timp ce Fondul Social încearcă să prevină uh, disponibilizările. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim. Termenul este 6 aprilie, ora 12. Mai dorește domnul raportor să ia cuvântul. Domnule Vali, vă rog. Tutti colegii per i suggerimenti. Bine, vă mulțumesc foarte repede, le mulțumesc colegilor pentru reacții. Cred că mm, nu există o claritate foarte mare în ceea ce privește rezultatele fondului de globalizare. Nu s-a ajuns la o transparență totală. Mulțum- îi mulțumesc Comisiei pentru toate eforturile făcute, mai ales că ne-a vorbit despre publicarea informațiilor de care e nevoie și aș ruga Comisia să se mai gândească puțin la condițiile pe piață, să le studieze mai bine astfel încât să putem îmbunătăți reinserarea acestor oameni pe piața muncii în statele membri. Există deja foarte multe programe, însă trebuie să ne asigurăm că acești bani ajung în intermediul comunităților unde ne dorim să ajungă, astfel încât să ne asigurăm că există noi locuri de muncă pentru lucrători. Eu cred că ar, e nevoie de mult mai multă eficiență în folosirea acestor fonduri. Și apoi, pentru colegul din Regatul Unit și exemplul dat de acesta, aveți moneda dumneavoastră, ați putea avea un fond de investiții public. E ceva ce foarte multe state membre din Uniunea Europeană nu mai pot să facă. Au acum altfel de practici. Și apoi, totuși, se apelează relativ des la asemenea instrumente. Eu cred că să ne gândim la astfel de fonduri de investiții, nu știu, nu, nu mai cred în ele. Încă o dată, termenul poi mâine pentru depunerea amendamentelor, pentru că cumva în interpretare a reșit un alt termen, poi mâine la ora 12 și trebuie să acționăm cât de repede. Vă mulțumesc și acum doamna Pitera are cuvântul în ceea ce privește combaterea corupției, corupției și acțiunile întreprinse în urma rezoluției CRIM. Doamna Pitera încă nu a reușit să ajungă la Bruxelles și pentru că nu e aici, a spus că și-ar dori să discutăm acest punct la sfârșitul zilei, însă eu sunt cam sceptică dacă văd câte voturi avem de făcut astăzi și nu cred că vom mai avea timp la sfârșitul ședinței de astăzi să tratăm și acest punct. Și i-aș da cuvântul doamnei de la Olaf, doamnei Ulrich, care să ne spună câte ceva. E ceva ce ați dori să ne spuneți, doamnă? Herzlichen Dank, das ist äh, sehr nett von Ihnen. Nein, wir sind... Äh, mulțumesc că sunteți foarte generoasă. Dar n-am ce să vă spun. Suntem într totul de acord cu acest proiect de aviz. Suntem de acord de asemenea cu majoritatea amendamentelor. Suntem încântați de faptul că se vorbește despre TVA în majoritatea amendamentelor și includerea TVA-ului în directiva PIF, dar cam atât. <laughs> Suntem foarte fericiți cu avizul. Mulțumesc! Iată, odată e lăudat raportorul și raportorul nu-i prezent. Bine, vom vedea dacă mai avem timp să discutăm în uh, seara aceasta punctul sau uh, nu știu, am putea să amânăm discuția până înainte de vot. Se poate lucrul acesta. Am anunțat că voturile vor avea loc sau vor începe la ora 16. Uh, știu că încă nu a, e ora 16, așteptăm totuși ora 16 pentru începerea voturilor. Deocamdată nu avem quorum, sperăm să ne să devenim mai numeroși în cele 10 minute. Vă rog frumos pe cei prezenți să nu părăsiți sala. Mi-ar, mi-ar plăcea să, să votăm astăzi pentru că nu știu ce se va întâmpla dacă va trebui din nou să amânăm voturile. Uh, deocamdată suspendăm ședința pentru 10 minute, dar ne reîntâlnim la ora 16 fix pentru voturi. Mulțumesc mult, ședința se suspendă. Don't take things for granted. Ah, Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, on considère qu'il faut pas Colleagues, take your seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe din nou ședința. punctul 6, raportul orizontal al domnului Vogan. Doriți să interveniți? Nu? Atunci vom începe direct, uh, fără întârziere, și aș vrea să știu cât suntem prezenți în sală. Aveți cu toții cartela de vot la dumneavoastră pentru a trece la votul electronic? Așteptăm un pic pentru ca toată lumea să-și pregătească cartela de vot. Deocamdată n-am deschis votul. Vom face o verificare electronică doar pentru a vedea cât suntem prezenți în sală. Vă rog să votați cum doriți, nu contează. S-a închis votul.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 Verificăm votul la amendamentul 8. Votul s-a închis. Se adoptă. Există și un amendament oral aici, pe care, pentru care nu am avut obiecții. 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri, respins, 11 pentru, împotriva,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 Se adoptă. 26 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Emple 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 3 uh, e deja acoperit. Emple 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emple 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, M 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, Libe 1 pentru împotriva abțineri respins, Libe 2 este deja acoperit, Libe 3 pentru împotriva abțineri respins, Libe 4 prima parte pentru împotriva abțineri respins, Libe 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Mai lipsește un vot din partea unui coleg. Gata, s-a rezolvat. Votul s-a închis. 16 voturi pentru, 1 împotrivă. Îl felicităm pe raportor. Vă mulțumesc! Trecem acum la agenții. Mai întâi de toate, ACER. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, Trebuie să votăm împreună amendamentele 1 și 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă, respinse. Acum uh, trecem la decizia privind descărcarea, decizia în sine, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă, Trecem acum la închiderea conturilor. Amendamentul 3 și 4 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem acum la decizia per ansamblu privind închiderea conturilor, vot electronic. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Trecem acum la rezoluție, aliniatul 7, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, spune doamna președinte. Nu, trecem la votul final pe marginea rezoluției, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 3 împotrivă. Mulțumim, îl felicităm pe raportor. Ja, damit kommen wir zu Bericht. Trecem acum la OAREC. Amendamentele 1 și 2 împreună pentru, împotriva, abțineri respinse. Prin urmare, trecem acum la votul asupra descărcării. Vot electronic, votul s-a deschis. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. 15 la 4. Trecem la decizia privind uh, închiderea conturilor. Avem uh, amendamentele 3 și 4. Le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Trecem la uh, decizia în sine privind închiderea conturilor. Vot electronic. cincisprezece la patru mulțumesc.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 17 pentru, 2 împotrivă. Îl felicităm pe raportor. Trecem acum la centrul uh, de traduceri. Uh, decizia privind descărcarea, avem amendamentele 1-2 uh, pentru, împotriva, abțineri, respinse. Trecem acum la votul privind decizia de descărcare, vot electronic. Votul s-a închis. 15 pentru 4 împotrivă. Trecem acum la închiderea condurilor. Amendamentele 3 și 4 pentru împotrivă abțineri respinse. Votul acum asupra deciziei, vot electronic. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Trecem la rezoluție. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, Împotrivă. Deci, amendamentul 6, haideți să-l verificăm. Votul s-a închis. 13 pentru. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Votul final acum asupra rezoluției. Vot uh, prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 3 împotrivă. Îl felicităm pe raportor. Ce de FOP? Uh, decizia de descărcare, amendamentele 1-2 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Decizia privind descărcarea, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Trecem la conturi, 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Uh, decizia de închidere a conturilor acum. Vot prin apel nominal. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Rezoluția, amendamentul 5, pentru, împotriva abținerii se adoptă, amplu 1 este acoperit, amplu 2 pentru, împotriva abținerii se adoptă, amplu 3 pentru, împotriva țineri se adoptă, M4 plus pentru, împotriva țineri se adoptă, M5 plus pentru, împotriva țineri se adoptă, M6 M plus prima parte și a treia parte pentru, împotriva țineri se adoptă, uh, M7 plus și 8 sunt acoperite, trecem la votul uh, asupra rezoluției, votul s-a deschis. Un coleg încă n-a votat, dar asta este, votul s-a închis. 16 pentru, 2 voturi împotriva. Trecem la CEPOL. Amendamentele 1-2 privind descărcarea pentru împotrivă abțineri respinse. Decizia privind descărcarea acum. Vot electronic. Votul s-a închis.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 împotrivă, abțineri, respinsă. Libe 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul asupra rezoluției. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 voturi pentru, 2 împotrivă. Trecem la AESA. Amendamentele 1-2 pentru, împotrivă, abțineri, respinse decizia un uh, vot electronic, decizia privind descărcarea. Votul s-a închis, 15 pentru, 4 împotrivă, iată, majorități stabile. Închiderea conturilor, 3 și 4 acum pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Decizia cum se votează electronic. Vot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 împotriva abțineri se adoptă, tran 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, tran 10 până la 12 acoperite, tran 13, par, prima parte este acoperită, uh, după aceea, uh, partea a doua, pentru, împotriva, abțineri se adoptă, tran 14 acoperit. Trecem la votul asupra rezoluției. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 3 împotrivă. Mulțumim, îl felicităm pe raportor. EASO, decizia de descărcare, amendamentele 1-2 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Votul electronic asupra deciziei, votul s-a deschis. Votul, votul s-a închis, 15 pentru, 3 împotrivă. Închiderea conturilor 3 uh, și 4 acum pentru împotrivă abțineri respinse. Decizia privind uh, închiderea conturilor vot electronic. Votul s-a închis. 15 pentru, 3 împotrivă. Rezoluția, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Libe 1 până la 4 sunt acoperite, libe 5 Prima parte pentru, împotriva țineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva țineri se adoptă. Libe 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția per ansamblu, acum vot electronic. Votul s-a închis. 16 pentru, 3 împotrivă, un bun rezultat pentru raportor. Trecem acum la Autoritatea Bancară Europeană. Amendamentele 1 și 2 privind descărcarea pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Decizia privind descărcarea, vot electronic. Votul s-a închis. 15 la 4. Conturile acum. Amendamentele 3-4 pentru, împotrivă, abțineri,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 împotriva abțineri se adoptă, Econ 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Econ 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Econ 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Econ 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Econ 6 este acoperit, putem vota împreună Econ 7 până la Econ, Econ 15, da, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum votul final pe marginea rezoluției. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Trecem la Centrul de Prevenire și Control al Bolilor. Amendamentele 1-2 pentru, împotrivă, respinse. Decizia privind descărcarea, vot electronic. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Închiderea conturilor 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Vot electronic privind decizia de închiderea conturilor. Votul s-a închis. 15 pentru, 4 împotrivă. Rezoluția acum. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri,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 se adoptă, 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 12 pentru, împotriva abținerii se adoptă. MV1 acoperit, MV2 pentru mv 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, mv 3 și 4 sunt acoperite, mv 5 și 6 în bloc, sunteți de acord? Pentru, împotriva abțineri se adoptă. MV7 și 8 sunt acoperite, MV9 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. MV10 acoperit, 11 până la 13 în bloc, de acord, pentru, împotriva abțineri se adoptă. MV14 și 15 acoperite. Trecem acum la votul final, vot electronic. Votul s-a închis. 16 voturi pentru. Mulțumesc. Trecem la ECA, Agenția pentru Produsele Chimice. Weiterführen. 1 și 2 pentru, împotrivă se respinge. Trecem la acordul asupra, votul asupra deciziei. Vot electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4. În ceea ce privește închiderea conturilor, 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și trecem acum la votul asupra închiderii conturilor ca S-a deschis votul, s-a închis votul, 15 la 4. Și acum rezoluția, amendamentul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 până la 12 în bloc, 6 la 12 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă se adoptă. NV1 se acoperă, NV2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. NV3 și 4 sunt acoperite, NV5 până la NV8 în bloc. Nu? Nu. NV5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, nv 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, nv 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, MV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, MV9 e acoperit, MV10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, MV11, 12 până la 13 acoperite, trecem la 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se respinge, 16, 17 acoperite și acum vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 3 împotrivă se adoptă. Trecem acum la, acum la Agenția Europeană de Mediu, amendamentul 1 și 2. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și trecem la votul împotriva, în ceea ce privește rezoluția. S-a, deschis, s-a închis votul. 14 la 4. Închiderea conturilor, amendamentele 3 și 4 pentru împotriva abțineri se resping. Trecem la uh, descărcarea în ceea ce privește conturile. S-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluția. Amendamentul 5 până la amendamentul 10 în bloc. Le putem lua în bloc? 5 până la 9? Nu? Amendamentul 5 atunci. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV1 și 2 sunt acoperite. NV 1 până la 7 sunt, așa că ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem acum la Agenția de Control în ceea ce privește pescuitul. Amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Trecem la descărcare. S-a închis votul. 15 la 4, închiderea conturilor 3 și 4 pentru, împotriva abțineri se resping. Trecem la uh, decizia privind închiderea conturilor. S-a închis votul 15 la 4. Trecem la rezoluție. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pescuit 1 până la 5 acoperite. Putem vota de la 6 până la 11 împreună. Bine, în bloc de la 6 la 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Pe 12 acoperi trecem la vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem la Agenția pentru Alimente, EFSA, amendamentul 1234. În ceea ce privește descărcarea pentru împotriva abțineri se resping. Trecem la hotărâre în ceea ce privește descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 la 7. Bun, trecem la închiderea conturilor. De la 5 la 8 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trecem la închiderea de cont. S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 la 6. Rezoluția. Amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 10 pentru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 Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte e acoperită. MV8, 9 și 10, nu, MV9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. MV9 este acoperit. Am votat oricum și a fost respins. MV9 a fost respins. Bun, MV10 acoperită, MV11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, MV13, pentru împotrivă se adoptă, 14-15 acoperite, trecem atunci la vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem la Institutul pentru Egalitate de Gen. Amendamentul 1.2 pentru împotriva abțineri se respinge. Hotărârea în ceea ce privește descărcarea. Vot electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Conturile, amendamentul 3 și 4 pentru împotriva abțineri se resping. Trecem la hotărârea în ceea ce privește închiderea conturilor. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Rezoluția acum.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 împotriva abțineri se adoptă, 8 acoperit. Trecem la, hotăr- la votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem acum la votul privind EIOPA, 1, amendamentul 1 și 2. Pentru, împotriva, abțineri, se resping hotărârea în ceea ce privește descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Conturile, amendamentul 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se resping. În ceea ce privește închiderea conturilor acum, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 până la 9 în bloc. Da? De la 7 la 9, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 1 până la 5 în bloc. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 6 acoperit, Econ 7 până la 15 în bloc. Nu? Bun. Econ 1 până la 11. Nu, 7 până la 12 în bloc. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă? Econ 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Econ 14-15 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum votul final. S-a închis votul. 15 la 4. Mulțumesc. Trecem la Institutul de Tehnologie IT, amendamentele 1 și 2, pentru împotrivă abțineri se resping. Trecem la hotărâre în ceea ce privește descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 3. Vă mulțumesc. Amendamentele 3 și 4 pentru împotriva abțineri se resping, vot electronic în ceea ce privește închiderea conturilor. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Trecem acum la rezoluție. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De la 7 la 9 împreună, Neam De la 7 la 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la votul final al rezoluției. S-a închis votul. 15 la 3. Vă mulțumesc. Trecem la EMA acum. 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Rezoluția, nu, descărcarea, nu rezoluția, se scuză doamna președinte, descărcarea, s-a închis votul, 15 la 3. Am um, amendamentele 3 și 4 pentru conturi, pentru împotriva abțineri se resping. Închiderea conturilor. Hotărâre. S-a închis votul. 16 la 3. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. Amendamentul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. De la 9 la 12 în bloc, se poate? Da. De la 9 la 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Nu mă scuzați. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16. Caduc. Bun, NV1, NV2 în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV3 până la 6 sunt acoperite. MV7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV9 până la 11 acoperite. MV12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV13 până la 15 sunt acoperite. Deci trecem acum la votul final. Vot electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 2. Vă mulțumesc! Trecem acum la Centrul de Monitorizare privind drogurile, amendamentele 1-2 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Decizie în ceea ce privește descărcarea electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Conturile 3 și 4 pentru împotriva abțineri se resping. Electronic hotărâre acum, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 1 până la 3 sunt acoperite, libe 4 cine pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 5 pentru împotriva abțineri se respinge, libe 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția întreagă, vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem acum la Agenția pentru Siguranță Maritimă. Amendamentele 1 și 2. Pentru, împotriva, abțineri se resping. Hotărâre în ceea ce privește descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4 conturile, acum 3 și 4 pentru, împotriva abțineri se resping. Hotărâre în ceea ce privește închiderea conturilor, s-a deschis votul, s-a închis votul, s-a închis votul, 14 la 4. Rezoluția. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Tran 1 și 2 sunt acoperite. Tran 3 până la 7 împreună. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Tran 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, tran 9, acoperit, tran 10 și 11 împreună, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, tran 12 acoperit și ajungem astfel la votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Enisa 1 și 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Hotărârea în ceea ce privește descărcarea, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4 conturile, amendamentele 3 și 4 pentru, împotriva abțineri se resping. Hotărârea în ceea ce privește conturile, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul final asupra rezoluției s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Vă mulțumesc. Trecem acum la Agenția pentru căile ferate, amendamentele 1 și 2, pentru, împotrivă, abțineri se resping. Hotărârea în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, vă rog să deschizi votul. S-a închis votul, avem 15 la 4, 3 și 4 în ceea ce privește conturile, pentru, împotrivă, abțineri să resping. Hotărâre în ceea ce privește conturile, vot electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 până la 9 în bloc. 7 până la 9. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 1 până la 5 sunt acoperite. Tran 6 până la 9 în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă tran 10 acoperit, tran 11 pentru, împotriva abțineri, se resping, tran 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 13 la acoperit. Trecem la votul final asupra rezoluției. S-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem acum la ESMA. Agenția pentru Securitate și Autoritate pe Piață 1 și 2, cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. Hotărârea în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, vă rog. S-a închis votul. 15 la 4. Vă mulțumesc. Conturile acum. Amendamentul 3 și 4 pentru, împotriva abțineri se resping. Deci, de, decizie în ceea ce privește conturile electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluția acum. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 1 până la Econ 5 în bloc. Împreună. Cine pentru, împotriva, abțineri se adopte. Econ 6 acoperit, Econ 7 până la Econ 15 în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă și ajungem atunci la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cinci, avem 15 la 4. Vă mulțumesc. Trecem acum la Fundația Europeană pentru Formare. Dublin, amendamentul 1.2 pentru împotriva abțineri se resping. Trecem atunci la hotărâre. Vot electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4. Conturile 3 și 4 pentru împotriva abțineri se resping. Decizia asupra conturilor, vot electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Putem vota amendamentele de la 5 la 8 împreună? Da sau nu? Amendam, da, am, da, bun, de la 5 la 8 în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. M plus 1 acoperit, M plus 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. M plus 3 și 4 sunt acoperite, 5 și 6 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la votul final. S-a, închis votul 16 la 3. Vă mulțumesc! EULISA, amendamentele 1 și 2. Pentru, împotriva abțineri se resping. Trecem la descărcare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4 conturile, amendamentele 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Trecem la, hotăr- la decizie în ceea ce privește conturile, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4, aceeași majoritate mereu. Trecem la rezoluție. Putem vota de la 5 la 11 împreună. Bine, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 1 până la 6 sunt acoperite, libe 7 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Trecem la votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem la EU OSHA. 1 și 2. Pentru împotrivă abțineri se resping. Hotărâre în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4, conturile, amendamentele 3 și 4 pentru împotrivă abțineri se resping, hotărâre în ceea ce privește conturile electronic. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluție. Acum amendamentele 5 până la 7 în bloc. Mulțumesc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M1 este acoperit, M2 până la 4 în bloc. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 este acoperit 6 atunci, pentru împotriva abțineri se adoptă, plus 7 pentru împotriva abțineri se adoptă și ajungem la votul final acum. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Trecem acum la Euratom. 1 și 2. Pentru împotriva abțineri se respinge hotărâre în ceea ce privește descărcarea vot electronic, vă rog. S-a închis votul. 15 la 4. Amendamentele 3 și 4 conturile pentru împotriva abțineri se resping. O decizie în ceea ce privește conturile, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Amendamentele 6 și 5 în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot electronic în ceea ce privește rezoluția. Da, vă mulțumesc. 16 la 3. Eurofound acum. Amendamentele 1 și 2 pentru împotriva abțineri se resping hotărâre în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Conturile, amendamentele 3 și 4 pentru, împotriva abțineri, se resping. Conturile electronic. S-a închis votul 15 la 4. Rezoluția. Amendamentele 5 până la 7 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M1 acoperit, M2 până la 5, până la 5 în bloc, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. M5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. M6 acoperit, 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 8 acoperit. Trecem atunci la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 2. Eurojust, amendamentele 1 și 2. Cine pentru împotriva abțineri se resping? Decizie în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, 15 la 4. Amendamentele 3 și 4 în ceea ce privește conturile pentru împotriva abțineri se resping. Hotărârea în ceea ce privește conturile s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 4. Nu putem să spunem că nu avem o majoritate stabilă. 5 până la 7 în bloc, pentru împotriva abțineri, se adoptă, libe 1 și 2 acoperite, libe 3 și 4 împreună, pentru împotriva abțineri, se adoptă, libe 5. Prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 3. Vă mulțumesc. Europol. Amendamentele 1 și 2. Pentru împotriva abțineri se resping. Decizia în ceea ce privește descărcarea s-a deschis votul. S-a închis votul 16 la 3. Conturile, amendamentele 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Hotărâre în ceea ce privește conturile, vot electronic. S-a închis votul 16 la 3. Și ajungem la rezoluție. Amendamentele 5 și 6 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 până la 12 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, 15 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 1, 2 acoperite. Libe 2, libe 2 caduc, Libe 3, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Libe 4, acoperit. Libe 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 6, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem astfel la votul final. S-a deschis votul. și S-a închis votul 15 la 4. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la Agenția privind drepturile fundamentale 1 și 2 pentru împotriva abțineri se resping. Hotărâre în ceea ce privește descărcarea, vot electronic, vă rog. S-a închis votul 15 la 4. Conturile, amendamentele 4 până la 6, amendamente identice. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? se resping. Trecem atunci la decizia în ceea ce privește conturile. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 4. Rezoluția. Amendamentele 7 până la 9 în bloc, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 până la 13, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, libe 1 până la 3 sunt acoperite, libe 4, cine pentru, împotriva abțineri se respinge, libe 5 acoperit, trecem atunci la votul final, s-a deschis votul. 17 la 2. Dacă nu sunteți de acord să votăm în bloc, nu trebuie decât să-mi spuneți. Frontex acum. Amendamentele 1 și 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trecem atunci la decizie în ceea ce privește descărcarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 3. Conturile. Amendamentele 3 și 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Trecem la hotărârea în ceea ce privește conturile. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 2. Rezoluția. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Amendamentele 6 până la 8 în bloc. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 până la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14-15 în bloc, pentru, împotriva abținerii se adoptă. Libe 1 și 2 sunt acoperite, libe 3 pentru împotriva abțineri se respinge, libe 4 pentru împotriva abțineri se resping, libe 5 cine pentru împotriva abțineri se adoptă, libe 6 acoperit, libe 7 cine pentru împotriva abțineri se respinge. Trecem astfel la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 2. Vă mulțumesc. GNSS, agenția, amendamentele 1 și 2 pentru împotriva abțineri se resping. Trecem la decizie electronică, vot electronic în ceea ce privește descărcarea. S-a închis votul. 15 la 4, conturile, amendamentele 4 și 5 pentru împotrivă abțineri se resping. Trecem la autorire în ceea ce privește conturile. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 la 4, trecem la rezoluție, 5 până la 7 în bloc, dacă îmi permiteți, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și trecem acum la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul 15 la 3. No. Ah. Mm. What, what a chance. Genau, genau. Hat, genau. Genau. genau. Hat, niemand, genau. Niemand, niemand verlässt den Saal. Nimeni nu părăsește sala. Continuăm acum cu Artemis, întreprinderea comună. Raportor este domnul Marian Jean Marinescu. Dorește domnul raportor să ia cuvântul? Nu? Bine. Trecem la amendamentul 1-2. Privire la descărcare pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Haideți totuși să verificăm amendamentele 1 și 2. Votul s-a închis. 13 pentru 5 împotrivă. Atunci descărcarea se amână. Descărcarea, prin urmare, se amână. Atunci trecem la închiderea de conturi. Decizia trebuie luată. Votul s-a deschis, vot electronic. Marian? Wait, on the... No, it's... So we voted to... put.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 Abstimmung ist beendet. Votul s-a închis. 17 pentru 1 împotrivă. Discutam despre nevoia de a vota sau nu închiderea conturilor. We have to vote to the Trebuie să votăm decizia de descărcare de gestiune, așa cum a fost modificată, deci amânată, pentru că am votat amendamentul de amânare și trebuie să votăm decizia asupra închiderii conturilor. Este același lucru, uh, votăm decizia și nu închiderea voturilor, uh, conturilor. Deci acesta este votul final, așa cum a fost modificat. No. no. We voted only the amendment. Yeah, okay. Then... Am votat doar amendamentul. Da, dar trebuie să votăm uh, închiderea conturilor și asta încerc să clarific acum. Însă trebuie să votăm și uh, în ceea ce privește închiderea conturilor. This, but not this. It is not necessary. At uh, the same than here. Uh, EC for voter Ça, n'est pas nécessaire. Et ça, toujours. Les, les décisions. Ça, il faut voter. Décision. Yeah. So, we voted. Domnul Marinescu, da, am votat la primul și al doilea amendament să amânăm descărcarea de gestiune. Așa este? Bine, atunci acum trebuie să votăm decizia finală așa cum a fost modificată. Este al doilea vot după care nu ar trebui să votăm conturile, pentru că e clar că acestea nu pot fi închise, dar trebuie să votăm decizia referitoare la conturi, pentru că este o decizie completă. Așa este procedura. Ok? Atunci votăm acum punctul 2, decizia privind conturile trebuie să votăm asta. Rezoluția am votat-o deja, dar n-am votat uh, conturile. Deci nu uh, votăm amendamentele 3 și 4, da, am înțeles, dar votăm propunerea de decizie cu privire la închiderea uh, conturilor astfel amendată. Votul s-a deschis. Deci cine votează pentru, votează practic amânarea. décision et la décision. Non, non, non, here, we are here, we are here. Mais ici, on n'a pas voté. Hein. Mm. Il faut voter les deux yeah. décisions. You vote not to close. Yeah. Hmm. Hmm. You vote not to close. Et ça aussi, hein. I do not find it very logical. Bine, nu mi se pare foarte logic, mi se pare cam complicată procedura, dar votăm să nu închidem. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, nu, nu. We vote, we vote on the decision. Again. Votăm asupra deciziei. vă rog, doamnă președinte. Da, Secretariatul îmi spune că și la punctul 1 trebuie să votăm decizia de a nu acorda descărcarea de gestiune. Deci amendamentele le-am votat deja, am fost pentru, e clar că descărcarea e amânată, dar trebuie să votăm decizia de a amâna uh, descărcarea. Deci, trebuie să votăm la 1. Amendamentele le-am votat deja. Trecem la propunerea de decizie. Cine votez, votează pentru, votează da, da, perfect. Cred că am înțeles cu toții. Acum votăm la 1 decizia. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 17 pentru, 3 împotrivă. Și acum la 2 trebuie să votăm de asemenea propunerea de decizie privind uh, închiderea conturilor astfel amendată. Și acesta este un vot pe care trebuie să-l efectuăm. Votul s-a deschis. Cine e pentru descărcare, acum trebuie să, votează, să voteze împotrivă. Votul s-a închis. 14 pentru, 6 împotrivă. Deci decizia e clară. Rezoluția am votat-o deja. Iată, ne-am intrat în mână. Cu siguranță situația se va simplifica. Clean Sky acum, amendamentele 1 și 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul asupra deciziei. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 17 pentru, 3 împotrivă, mulțumesc. Amendamentele 3 și 4 uh, sunt uh, deja rezolvate, între, ghilim, între ghilimele, dar votăm decizia privind uh, conturile, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 16 pentru, 3 împotrivă. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri. Respins. Haideți să verificăm totuși. Amendamentul 7. 7. Mulțumesc. Respins. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 9 pentru,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 se adoptă. Trecem la votul privind descărcarea. Decizia de descărcare. Votul s-a deschis. Vot electronic. Mulțumesc. Votul s-a închis. 16 pentru, 5 împotrivă. Închiderea conturilor acum. 3 și 4 depinde decizia precedentă. Trecem la uh, Votarea deciziei privind închiderea conturilor, vot electronic, votul s-a deschis. Mulțumim. Votul s-a închis. 18 pentru, 3 împotriva. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9 devine caduc, 10 pentru împotriva abținerii se adoptă, 11 pentru împotriva abținerii se adoptă, 12 și 13 sunt identice pentru împotriva abținerii se adoptă, 14 pentru împotriva abținerii se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri. Cred că a fost uh, respins, dar verificăm. Amendamentul 15, așadar. Votul s-a închis. 15 voturi împotrivă, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri, respins. Rezoluția acum, votul final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, 19 pentru, 2 împotrivă. ENIAC acum. Amendamentele 1 și 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul asupra deciziei de descărcare pentru uh, vot electronic. Votul s-a închis. 17 pentru, 4 împotrivă. Conturile acum, 3 și 4 depind de decizia precedentă. Acum votăm decizia privind conturile, închiderea conturilor. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, 15 voturi pentru, 5 împotrivă. Trecem la rezoluție, amendamentul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul final, vot electronic asupra rezoluției. Votul s-a închis. 20 pentru, un vot împotrivă. Mulțumesc. Trecem la FCH. Amendamenturile 1 și 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă votul asupra propunerii, de, de, uh, asupra deciziei de descărcare, vot electronic. Votul s-a închis. 18 pentru, 3 împotrivă. Conturile acum, 3 și 4 au fost uh, tratate deja. Trecem la decizia privind închiderea conturilor, vot electronic. Votul s-a închis. 18 pentru, 3 voturi împotrivă. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri respins, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri respins, 8 pentru. Uh, haideți să votăm electronic amendamentul 8. Cred că a fost respins, dar nu mi-am putut da seama cu exactitudine. Ba da, 9 pentru împotrivă, abțineri, respins. Decizia per ansamblu acum. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 18 pentru 2 împotrivă. Mulțumesc. IMI. Amendamentele 1 și 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, vot electronic. Votul s-a închis. 18 pentru, 3 împotrivă. Conturile acum. 3 și 4, amendamentele 3 și 4 sunt tratate deja. Decizia de închidere a conturilor, acum vot electronic. Votul s-a închis, 18 pentru, 3 împotrivă, mulțumesc. Rezoluția acum, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri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 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 13 devine caduc, 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 amendament tehnic, trecem la 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri respins. 20 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 21 a fost retras. Trecem la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 19 pentru, 2 voturi împotrivă. ITER. Amendamentele 1 până la 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia privind descărcarea. Da, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Micro. Da. Am văzut că am votat 1 până la 4 în același timp, dar de fapt e 1 până la 3 care sunt identice și 4 este exact opusul. Deci ar trebui să reluăm de la 1 până la 3 să vedem uh, primul amendament și nu împreună. Da, e drept. Da, patru oricum ar fi fost deja acoperit. Bine, deci votăm 1 până la 3 sau, sau 1 până la 3 au fost deja adoptate. Prin urmare, nu mai trebuie să votăm amendamentul 4. Trecem, deci, la votul asupra deciziei de descărcare. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, 21 de voturi pentru, 0 voturi împotriva. Rare ori se mai întâmplă așa ceva. Acum conturile 5, 6, 7, amendamentele au fost tratate deja, decizia acum privind închiderea conturilor, vot electronic. Votul s-a închis. 20 de voturi pentru, 1 împotrivă. Trecem la rezoluție. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 9 și 10 devin caduce. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, respins, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 16 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Putem să votăm în bloc amendamentele 17 până la 24? 16 a fost deja votat. Deci 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă. Haideți să vedem ce putem face <laughs> pentru a înțelege ce se întâmplă. Vot electronic la amendamentul 20. Votul s-a închis.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 Trecem la SESAR. Amendamentele 1 și 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm decizia de descărcare. Votul s-a închis. 18 voturi pentru, 3 împotrivă. Conturile acum. 3 și 4 au fost deja tratate. Decizia privind închiderea conturilor, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Trecem la rezoluție acum. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins, 8 pentru, împotrivă. Putem uh, verifica uh, electronic votul la amendamentul 8. Cred că a fost respins. Mulțumesc, da, confirmarea 9 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 1 și 2 nu trebuie să fie votate. Trecem la tran 3 până la 8. Putem vota în bloc? Pentru, împotriva abținerii se adoptă. Tran 9 este acoperit. Tran 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Toate celelalte sunt acoperite. Votul electronic asum, acum asupra rezoluției. Votul s-a închis. 18 voturi pentru, 2 împotrivă. Mulțumesc! Iată, am mai încheiat un capitol. Trecem acum la celelalte instituții, alte instituții, nu vă lăsați uh, pe tânjeală. Consiliul uh, European și Consiliul. Domnul Cearnețchi uh, nu este raportor, dar nu e în sală. Dorește cineva să ia cuvântul în numele raportorului? Nu. Perfect. Trecem acum la vot. Votul privind decizia de, uh, de descărcare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm electronic, îmi cer, îmi cer scuze. Da. Vot electronic uh, privind decizia de descărcare. Cei care votează pentru sunt uh, de acord cu amânarea descărcării, acordării descărcării. Votul s-a închis. Iată o decizie clară cu privire la amânarea descărcării de gestiune oferită Consiliului European și Consiliului. Amendamentul 1 acum pentru împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 3 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. După aceea trecem la AFCO, AFCO D, E, F, G și H. Le-am putea vota împreună. Perfect pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 până la 7 în bloc pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 10 până la 15 în bloc, nu? 10 până la 14. Sunteți de acord? Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 uh, pentru, împotriva se adoptă. AFCO 1, 2 și 3, 4, 5. Le putem vota în bloc? Perfect. cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 6 este identic. Trecem la 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, AFCO 7, 8 și 11 în bloc, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Decizia pe ansamblu acum, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Vă mulțumesc. 20 de voturi pentru, niciunul împotrivă. Iată un uh, mesaj clar transmis Consiliului. Trecem la Curtea de Justiție. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Împotrivă? Abțineri? Putem verifica votul la amendamentul 6? Amendamentul 6. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Un amendament oral ar, al raportorului. Nu există obiecții, văd. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 9 cu amendamentul oral. Există obiecții? Nu. Pentru? Pentru amendamentul 9? Genau, also Amendment, you know, Amendment 9. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm votul la amendamentul 10. Genau, also, der Test ist beendet. Votul s-a încheiat închid, se închide, se adoptă. Trecem la votul final asupra rezoluției. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 20 de voturi pentru, 1 împotrivă. Mulțumesc. Trecem la Curtea de Conturi. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Votăm acum decizia pe ansamblu. Votul s-a închis. 20 de voturi pentru, 1 împotrivă. Rezoluția acum. Putem vota în bloc amendamentele 3 până la 11? Nu. 3 atunci pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 4 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 5 pentru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 nu, votul se închide acum, 19 voturi pentru, 2 împotrivă. Mulțumesc. Trecem la CESE. Amendamentul, amendamentele 1 și 2 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă decizia privind descărcarea acum, vot electronic, votul a fost deschis. 19 pentru, 1 împotrivă. Trecem la rezoluție. Putem vota în bloc 4 până la 8? Nu. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru devine caduc pentru că a fost adoptat 8, 9 acum pentru, împotriva abținerii se adoptă, 10 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 12 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 13 pentru, împotrivă, putem verifica votul la amendamentul 13,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 cred că a fost respins cu aceeași majoritate. Amendam... Bine, verificăm amendamentul 14. Der check is beendet. Votul s-a închis. Se adoptă. Raportorul a venit cu, a depus un amendament oral. Cine este pentru amendamentul oral? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Deci suntem la împotrivă. Atunci se respinge. 16 pentru împotrivă, abțineri, respins. 15 este caduc. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru abțineri se adoptă, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul asupra rezoluției, vot electronic, prin apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis, 20 de voturi pentru, unul împotrivă, mulțumesc. Also, der, Regel, der um, Committee of Regions Trecem atunci la Comitetul Regiunilor, amendamentul 1 și 2 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic 1 și 2. Cred că este respins, dar trebuie să verificăm electronic amendamentele 1 și 2 împreună. Perfect. 14 la 7, da. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și trecem atunci la vot asupra rezoluției. S-a deschis votul. În ceea ce privește descărcarea, s-a deschis votul, s-a închis votul. 14 la 7. Mulțumesc. Trecem la rezoluție. 4, 5, 6, 7, 10 le putem vota împreună? Nu? Bine. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, 5, aș vrea să verificăm electronic. Cred că era respins, dar nu sunt sigură. Da, mulțumesc. Respins. 13 voturi împotrivă. Amendamentele 6 și 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm? Amendamentul 8 Cred că e respins, însă e greu de spus. S-a terminat verificarea. Da, 13 la 8. Amendamentul 11 a fost retras. 12. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 a fost retras. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, da, să verificăm la amendamentul 16. termina verificarea, da, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva. Putem să verificăm la amendamentul 20. S-a închis verificarea. Se adoptă. Amendamentele 21, 22, 23 identice pentru. Nu, îmi cer scuze, devin caduce pentru că s-a adoptat amendamentul 20. Atunci trecem la 24-27. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul Votăm amendamentul 25, doar adăugarea. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 caduc, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se respinge, 31. Pentru. Împotrivă. 31. Verificare electronică. Amendamentul 31. Verificare. Mulțumesc. Se respinge. Amendamentul 32. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 până la 36, ștergeri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 devine caduc, 39 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 40 cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 39 nu a fost adoptat, nu? Bun, amendamentul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Nu e clar. Amendamentul 43, vot electronic. Amendamentul 43 cu un vot în plus se adoptă. 44 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 45 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 47 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 46 pentru. Împotrivă. 46 aș vrea să-l verificăm. Amendamentul 46. Verificare. S-a închis verificarea, se respinge cu o majoritate clară. Îmi, cereți scuze, îmi cer scuze, însă nu era foarte clar. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă. Hmm, suntem la amendamentul 49 și 50. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51. Cine pentru? 52. Cine pentru? Împotrivă abțineri? Se respinge. Amendamentul 53. Pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 54. Pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 54. Verificare. S-a încheiat verificarea. Da, 14 la 7 se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la votul final în ceea ce privește rezoluția. S-a închis votul. 18 la 3, vă mulțumesc. Trecem acum la ombudsman, amendamentul 1. Cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Devine caduc amendamentul 2. Votăm decizia în totalitate. S-a deschis votul. S-a închis votul 19 la 1. Rezoluția. Acum amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru. Nu. Amendamentul 4, mie nu mi apare nimic pe listă, că ar fi retras. Raportorul ne în sală? Este retras sau nu? Da, e retras. Bine. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7. Caduc. Amendamentul 6 devine caduc. Amendamentul 9 ca adăugare. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 10, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă. Putem să verificăm amendamentul 12, vot electronic. Amendamentul 12 s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru împotrivă se adoptă, 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 16 caduc, 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se, ad... abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm, cred că este respins, însă nu sunt sigură.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 Atât și ajungem atunci la votul final. Asupra rezoluției, vot electronic, s-a deschis votul. 20 la 1, vă mulțumesc. Și trecem la observatorul privind protecția datelor. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, trecem la decizie în ceea ce privește descărcarea. S-a închis votul. 16 la 4, vă mulțumesc, rezoluția, libe 2, pentru, împotriva abțineri se adoptă, libe 3, împotriva abțineri, cred că e adoptat, dar verificăm la libe 3, libe 3, verificare. S-a închis verificarea, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 1, 4, 5 și 6 sunt acoperite, așa că trecem atunci la votul final, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, 18 la 3, vă mulțumesc. Și astfel Am, aj- am terminat cu instituțiile până la IAD și Parlament. Trecem atunci la ultimul vot din această după-amiază și anume votul în ceea ce privește standardele internaționale de contabilitate. Raportorul nu e aici do- sau dorește raportorul să ia cuvântul? Nu? Bine.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 Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri. Putem să verificăm la 10. Mulțumesc.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 14, 14, verificare la amendamentul 14. S-a încheiat verificarea. Da. 14 la 7. Se respinge. Da. Îmi cer scuze, părea altfel de aici. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și trecem la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. <clears throat> Și 17 la 2. Vă mulțumesc. Și cu asta am terminat voturile electronice. La diverse nu am nimic. Vă mulțumesc mult pentru că ați dat dovadă de disciplină. Știu că sunt evenimente interesante în această clădire, dar ce trebuie făcut, trebuie făcut. Ne întâlnim uh, din nou în această săptămână la ora 9 și vom vota atunci descărcările Parlament și Comisie. Vă doresc o seară bună, vă mulțumesc pentru disciplină și s-a închis ședința.